votes. Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Explicațiile votului, doamnelor și domnilor, în ceea ce privește proiectul de buget 2011. Domnule Fox, un minut. Dragi colegi, președintele, avem multe, multe explicații de vot, deci trebuie să fim foarte stricți ce privește timpul o să tai microfonul după un minut, îmi pare rău, mă scuz uh, cu anticipație. Domnule Fox. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să explic de ce am votat împotriva bugetului 2011. Ei bine, deoarece în timpuri de austeritate Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de reținere. Trebuie să reducem cheltuielile și nu să le creștem. Este o rușine că Comisia a propus inițial 6% creșterea bugetului și Parlamentul a fost în favoarea acestei inițiative. Cred că domnul David Cameron, prim-ministru britanic, a făcut ceva foarte bine pentru că a luat niște măsuri de autoritate, însă, practic, compromisul la care s-a ajuns. Conservatorii britanici nu sunt foarte mulțumiți. În orice caz, iată încă o dată extravaganța europeană de care s-a dat dovadă. Mulțumesc. Mulțumesc. Este foarte important că pentru prima dată Parlamentul European uh, a fost capabil să accepte bugetul și cred că în continuarea acestei acțiuni Uniunea Europeană are posibilitatea să își sporească propria participare și bugetul ar trebui să sprijine și politicile de mediu, așa încât să putem să ținem cont de strategia 2020. Domnul Kamal, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ca și colegul meu precedent, domnul Falk, sunt de acord cu el și eu împărtășesc îngrijorările conservatorilor britanici. În vremuri de austeritate, când toate guvernele în toată Europa fac reduceri peste tot, chiar nu, nu numai în Europa, ci și în lume, uh, e ne putem pune întrebarea cum îndrăznim noi să votăm pentru o creștere a bugetului, când e vorba de banii contribuabililor, în vremuri atât de grele. Ar trebui noi să fim un model, un exemplu. Un exemplu, n-ar trebui să cerem o sporire a bugetului, ci o înghețare a sumelor sau poate chiar o reducere a bugetului. Pentru că cei care uh, plătesc taxele, dacă vrem să ne ia în serios, trebuie să le demonstrăm că noi suntem politicieni care țin seama de îngrijorările lor și care țin seama de viața lor dificilă și n-ar trebui să mergem pe acest drum. Vă mulțumesc pentru atenție. Συνέκταση... Următorul vorbitor, următorul raport, raportul Zesesca. Domnul Matera, un minut. De εδώ. O κύριος ghiar, για lepto. Είναι εδώ κύριος Ισηγή. Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Dreptul uh, bugetar uh, și legea bugetară este cel mai important, cea mai importantă prerogativă a Parlamentului și uh, trebuie să colaborăm, să există o colaborare foarte bună între Parlament, Consiliu și Comisie. Acest principiu ar trebui să guverneze politicile noastre. Iar consilierile și dezbaterile în ceea ce privește bugetul 2011 nu a reprezentat și nu a fost o măsură care să creeze încredere. De aceea uh, îi îndemn pe cei de la Consiliu să le respecte drepturile Parlamentului European și parlamentarilor pentru că dreptul bugetar și bugetul este un drept prioritar al Parlamentului European. Mulțumesc! Domnul Hane, numine, domnule președinte, ieri uh, m-am întrebat dacă nu cumva m-am întors în timp în anii 70. Astăzi mă întreb dacă nu cumva suntem în secolul 18. Ce spunea Jefferson despre guvern? Spunea că atunci când uh, guvernele sunt lăsate de capul lor, ele sunt tentate să cheltuiască fără socoteală. Ce arată acest buget al nostru, aceste resurse proprii? În ciuda încercărilor celor 27 de state membre, vedem ce se întâmplă, că nu există o legătură între fiscalitate, reprezentare și cheltuieli, reprezentare politică. Practic, singura modalitate de a putea putea readuce cifrele la realitate este de a readuce responsabilitatea bugetare în sânul autorităților naționale, a guvernelor și așa mai departe, dar și bineînțeles la nivelul plătitorilor de taxe. Cotrobel, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Cardini. Un minut la raportul Gozes. Președinte, le agen... Domnule președinte, noi suntem favorabili măsurilor care au fost luate și mulțumim raportorului care a fost extrem de precis. Noi suntem convinși că această uh, muncă ar trebui să impună instituțiilor europene să urmărească pe viitor îndeaproape procedurile bugetare. Pentru că în trecut, acest lucru s-a întâmplat de prea multe ori, au fost situații neclare care au avut o influență negativă asupra sistemului uh, financiar și asta în detrimentul întreprinderilor și a Uh, contribuabililor. Un nou sistem european pentru agențiile de rating și pentru controlarea tuturor autorităților, cum ar fi Banca Centrală și așa mai departe, în așa fel încât aceste agenții de rating să uh, acorde note care să corespundă cu situația reală, acest lucru reprezintă un element deosebit de important pentru noi. De aceea doresc să mulțumesc raportorului. Mulțumesc și domnul Iar, un minut. Domnule Iar, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea care se pune este cine controlează, de fapt, instanțele de control. Pentru că chiar și la fotbal, uh, arbitrii trebuie să fie supuși, la un moment dat, unui control, unei uh, proceduri de autorizare. Și același lucru ar trebui să fie valabil și pentru piețele financiare, pentru că credibilitatea, soliditatea produselor financiare, a băncilor, chiar și în țări uh, care sunt uh, bine privite este lăsată pe seama agențiilor de rating. Însă dacă agențiile de rating au o poziție de monopol și dacă se sustrag controlului, atunci aceste agenții de rating se transformă în niște instituții care sunt privite ca niște Dumnezei care sunt pur și simplu adulate. Și nu se poate să se întâmple așa ceva. Iar raportul prezent încearcă să elimine această înțelegere greșită, astfel încât să existe un control al agențiilor de rating și eu cred că Parlamentul în prezent ar trebui să se mai întrebe încă o dată dacă avem rezultate pozitive pe această direcție sau nu. Pietrăzgesca, Diana Leptoi, Chiria Matera. Doamna Matera, pentru un minut, în ceea ce privește raportul Iedrezievska. Il voto di quest'oggi sul bilancio 2001. Mulțumesc. Uh, votul la proiectul de buget 2011 Uh, um, este continuarea unei proceduri noi, destul de greoaie, dar în sfârșit este vorba de un compromis la care s-a ajuns. Asta a însemnat sacrificii atât din partea Parlamentului cât și din partea Consiliului. În sfârșit am reușit să punem uh, deoparte departe sau să nu recurgem la acea 12 și să putem să punem pe roate în continuare programele uh, Uniunii. Este foarte bine, suntem foarte mulțumiți și în ce privește programul ITER și flexibilitatea, e vorba până la urmă de, flexi- de uh, poziția noastră față de partenerii internaționali. Și este clar că dacă ne dorim să finanțăm activitățile în lumina tratatului de la Lisabona, trebuie să mergem pe acest buget care trebuie, bineînțeles, să fie durabil pentru 2011 și a, pentru anii viitori. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, domnul Perio. Raportul Vas Gerber. La necesitatea de a modernare... Mulțumesc, domnule președinte. Necesitatea de modernizare a sistemelor de măsurare a metrologiei și de a îmbunătăți reglementarea în vigoare ne-a condus la abrogarea anumitor directive europene pe marginea metodologiei și suntem convinși că este prima etapă indispensabilă pentru a lansa o reformă mai radicală, mai precisă în acest domeniu. Cu siguranță, va trebui să ne punem de acord asupra unor uh, termene uh, suficiente pentru toate statele membre, în așa fel încât să ne asigurăm că abrogarea acestor directive va avea un efect pozitiv asupra legislației, în așa fel încât să, facem, să putem face toate adaptările necesare alegerea directivelor care sunt abrogate în momentul de față corespunde cu exigențele în vigoare în acest domeniu, care dintotdeauna a cerut o simplificare și sperăm că uh, medicamentul va uh, acționa. Și acum, la raportul uh, Zita Gurmai. Rode. Nu este în sală. Mastella, un minut. Domnule președinte, Tratatul de la Lisabona a introdus o inovație fundamentală în ceea ce privește funcționarea democratică a Uniunii, prin prevederea unor noi instrumente concrete de participare la dezbaterile europene. Inițiativa cetățenească europeană, în sfârșit, introduce un nou concept de democrație transnațională, transfrontalieră și aduce Uniunii noi forme de democrație participativă. Toți cetățenii noștri vor putea să se adreseze direct Comisiei Europene pentru a, uh, o stimula să prezinte noi inițiative legislative. Propunerea Comisiei este una foarte bună, în măsura în care implicarea societății civile în elaborarea deciziilor și hotărârilor politice întărește profilul democratic al instituțiilor și îi apropie pe cetățeni de Europa. Mulțumesc foarte mult, domnul Bilbao. Un minut. De -nă Ο κύριος Γιουνκέρας για Nu este atunci domnul Junkeras. Un minut. În primul loc, vorrei exprimere... Mulțumesc. În primul rând, doresc să spun că sunt foarte bucuros că am uh, adoptat această inițiativă a cetățenilor, pentru că eu am fost raportor în Comisia pentru Cultură și în același timp trebuie să spun că îmi pare rău că acest plen nu a răspuns la două întrebări importante care din punctul meu de vedere sunt importante. Uh, și cei de peste 16 ani ar trebui să aibă posibilitatea să participe la aceste inițiative cetățenești, însă acest lucru nu este prevăzut. Și din acest motiv și din alte motive suplimentare, noi nu am votat în favoarea acestei inițiative. Mulțumesc, domnul Rodov, pentru un minut. Venstre har i dag stemt for borgerinitiativet, fordi det fremmer borgernes mulighed for deltagelse og det gør eu langt mere tilgængeligt. vi har fra parlamentets side sørget for uh, ne bucurăm de faptul că există o participare a Parlamentului European la această inițiativă cetățenească. Noi am încercat să o susținem din răsputeri, în așa fel încât aceasta să fie cât mai accesibilă posibil, pentru că e un instrument deosebit de important. Cetățenii trebuie să dispună de un anumit grad de participare și trebuie să știe exact ce anume face Parlamentul European. Cetățenii trebuie să aibă acces la lucrările Parlamentului European. Și aceste elemente sunt importante în așa fel încât prerogativele și uh, cetățenilor să fie asigurate. Este o adevărată necesitate pentru a ajunge la o bază de lucru necesară. Domnul Tacula, un minut. arvoisa puhemies haluaisin tästä kansalaisaloitteesta. domnule președinte în ceea ce privește inițiativa cetățenească este adevărat că cu tratatul de la lisabona am obținut acest drept care încurajează pe cetățenii noștri să participe la viața democratică. Un milion de cetățeni pot să semneze o petiție și în aceste condiții Comisia poate să o ia în considerare. E foarte bine, dar trebuie să ne gândim cum vom uh, acționa în continuare. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii care participă la viața democratică uh, pot să o facă și prin uh, alegeri. În orice caz, aceste lucruri trebuie să prezinte interesele cetățenilor. E bine că putem să sporim rolul și implicarea cetățenilor, însă riscul este ca Comisia să nu facă nimic în urma acestor inițiative. Trebuie, într-adevăr, să încurajăm pe cetățeni să participe. Domnul Lockegaard, pe un minut. Tak. Eh, bare som en eh, tilføjelse til, som allerede er blev sagt, angående Venstres opbakning, eh, det er... Sunt de acord cu ceea ce a spus colegul meu în ceea ce privește sprijinul partidului nostru în ceea ce privește această inițiativă, dar vreau să mai adaug ceva. Acest instrument este, după părerea noastră, unul foarte important, de aceea mi se pare că ar trebui să urmărim în continuare cu foarte mare precizie cum se desfășoară lucrurile. Aceasta este prevăzută pentru un interval inițial de timp de 3 ani, însă noi trebuie să continuăm monitorizarea, să vedem dacă vor intra destule cetă- eh, inițiative cetățenești sau dacă vom folosi acest instrument pentru alte scopuri. Pentru că trebuie să avem într-adevăr inițiative din partea cetățenilor. Pe lângă aceasta, sper că cetățenii vor uh, putea să se folosească de aceste inițiative pentru a obține niște um, rezultate constructive orientate către viitor și nu numai uh, rezultate care să sprijine aspecte negative. Doamna Alfano, am urmărit îndeaproape procedura legislativă, mai ales uh, plecând de la declarațiile Consiliului și ale Comisiei și putem spune că deja peste un an de zile vom putea lansa prima colectare de semnături. Sunt foarte mândră de această inițiativă a Parlamentului și pot să vă spun că în Italia, uh, a doua zi imediat după adoptarea directivei împotriva uh, testelor pe animale, a existat un comitet de inițiativă care uh, sunt convinsă că va uh, lansa o petiție cetățenească. E vorba de un instrument modern, civil, uh, civic, care ne permite să punem capăt testărilor pe animale, uh, care ne va permite să încurajăm metode alternative de cercetare. Acest lucru reprezintă o prioritatea Uniunii Europene. Domnul Foc, un minut. Domnule președinte, consider că inițiativa cetățenească ar putea fi folositoare pentru că ne permite cetățenilor să vorbească direct cu Comisia. Dar se pune întrebarea cum va reacționa Comisia la propuneri pe care nu le apreciază. Ne putem aștepta la o întreagă avalanșă de inițiative care cere comisiei, cer comisiei să facă mai multe, să propună mai multă uh, Europa și nu știm cum va reacționa comisia Eh, probabil că va acționa pozitiv la propunerile pentru o mai multă Europa, dar probabil că mult mai puțin la propunerile care vizează inițiative mai puțin axate pe Europa. Mă gândesc aici la fiscalitate și așa mai departe. Deci, mă întreb încă o dată, cum va răspunde Comisia la aceste propuneri? Le va considera cu atenție, cu respect, pentru că dacă nu va face decât să uh, accepte inițiativele care îi plac, atunci devine cumva redundant. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Kelly, un minut. Sunt foarte bucuros să fi votat în favoarea acestei recomandări și acestei rezoluții și cred că raportorul a făcut o treabă foarte bună pentru noi și pentru cetățenii europeni, pentru că este vorba despre o, tratatul uh, de la Lisabona care a fost adoptat acum un an, iar întregul proces uh, va fi uh, complicat de tot felul de um, prevederi complicate. Însă simplificarea a fost un aspect important care a intervenit în acest proces și pe care noi îl salutăm. Mai multe mai mulți reprezentanți ai mai multor state au salutat acest proces și cred că aceste măsuri inițiale care au fost luate vor duce la progres. permiteți-mi să închei folosind uh, niște cuvinte irlandeze vechi care spun că treaba de-abia acum începe. Uh, Doamna Sinclair. Mulțumesc, domnule președinte. Aici e vorba de democrație, e vorba de ascultarea vocii cetățenilor. Acest lucru este prevăzut în tratatul de la Lisabona, inițiativa cetățenească. Și pentru a răspunde colegului care a luat cuvântul la dinaori, într-adevăr, dacă Comisia va accepta doar acele inițiative care îi plac. Ei bine, uh, cred că aici există o problemă, pentru că nu există un mandat obligatoriu pe marginea acestei inițiative. Și și acest lucru pune probleme. Încă o dată în Uniunea Europeană vedem că nu ne-am asumat uh, o poziție pe deplin, nu ținem seama de opinia cetățenilor. Vă rog să ascultați opinia cetățenilor pentru că ei merită acest lucru. Περνάμε τώρα στην παρουσία του προγράμματος της Εργασίας Επιτροπής για το 2011. Ο κύριος Higgins για ένα λεπτό. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru programul Comisiei 2011. Criza financiară este o mare provocare, trebuie să fie uh, luată uh, în considerare. Este foarte important acest lucru pentru integritatea, coeziunea Europei și pentru solidaritatea din Uniunea Europeană. E vorba aici de moneda noastră comună pe care trebuie să o apărăm cu orice preț. În uh, ianuarie 2011, Comisia va adopta Primul, prima anchetă legată de creșterea economică se va analiza situația economică în Europa și posibilele dezechilibre și riscuri sistemice. Sperăm că astfel vom reuși să transformăm economia europeană în una inteligentă și vorbim aici de sute de milioane de cetățeni și trebuie să ne uh, prezentăm așa cum trebuie pe scena internațională și sper că Comisia va da dovadă de uh, o poziție foarte bună aici. Mulțumesc foarte mult! Domnul Ja, dank u, voorzitter. Ik heb omwille van tal van redenen tegen... Mulțumesc, domnule președinte. Din multe motive, eu am votat împotrivă. Aliniatul în care se vorbește despre statele membre care trebuie să cedeze 0,7% din PIB pentru, dezvolt- pentru ajutorul de dezvoltare, pentru cooperarea pentru dezvoltare uh, mi se pare deosebit de ciudat. Și ne ținând cont de faptul că ajutorul pentru dezvoltare este necesar sau nu, mie mi se pare o încălcare a principiului subsidiarității. De asemenea, mai există un aliniat foarte ciudat, 52, care, în care Comisia este solicitată ca um, elanul procesului de extindere să fie folosit Vorbim aici despre Turcia, despre încălcările drepturilor în Turcia sau despre alte aspecte de acest gen. Foarte bine, trecem acum la următorul raport, viitorul parteneriatului strategic Africa-UE. Domnul Clays, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Există câteva lucruri bune în această rezoluție, precum uh, condamnarea uh, criminalului Mugabe la summitul de la Lisabona, și problema exodului creierelor din continentul african înspre alte continente. De asemenea, trebuie să subliniem dezvoltarea unei capacități agricole, care este un element crucial în acest continent. Pe de altă parte, acest procent 0,7% uh, mi se pare absurd. E vorba de miliarde și miliarde de euro care au fost uh, donate Africii și care, de fapt, n-au dus decât la o sporire a problemelor din continentul african. De aceea, cred eu că ar trebui să luptăm mai mult împotriva uh, scurgerii ilegale de capitaluri în uh, acest continent. Apoi, în aliniatul următor, aliniatul următor nu ne convine, de aceea am votat împotriva acestui raport. Mulțumesc și acum domnul Kamal. Thank you very much. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Atunci când ne uităm la în ce stare proastă se găsesc multe națiuni africane, bineînțeles că uh, ne dorim noi, Europa, statele europene, să îi ajutăm să iasă din starea de sărăcie, însă trebuie să fim atenți. Atunci când apare un dezastru, atunci e bine să apară și uh, ajutoarele pe termen scurt. Însă, pe termen lung, uh, ajutorul pentru dezvoltare este prost alocat nu cred că asta trebuie să fie sarcina contribuabilor europeni și anume să trimită bani în Africa, în țări în care guvernele nu-și fac datoria, nu guvernează decent și nu dau banii acolo unde trebuie. Cea mai bună metodă de a ajuta este să îi ajutăm pe cei din țările sărace să poată să crească uh, economic și să poată să scape de sărăcie. Haideți să țintim aceste ajutoare pentru a încuraja comerțul și dezvoltarea și nu să aruncăm banii pe fereastră. Mulțumesc foarte mult! Domnul Hanen, un minut. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. La fel ca și alți deputați uh, ai acestui parlament, am participat la summitul de la Kinshasa și dacă este să ne gândim, aici este, uh, o, aceasta este o țară foarte săracă, numai Zimbabwe mai, uh, este într-o stare mai proastă ca Congo. Însă, um, aici au existat anumite schimbări pozitive, au existat alegeri și o schimbare guvernamentală. Însă, uh, Republica Democrată a Congoului exagerează și concentrează tragedia Africii. Cred că putem da vina pe experiența colonială într-o anumită măsură. Și să se explice astfel tragedia uh, Republicii Congo. Însă, Există aici o legătură între fiscalitate și cheltuieli, iar politica um, este una total ciudată. Însă, lipsa unui uh, sentiment național, lipsa unei limbi unitare este uh, un motiv pentru care uh, apar foarte multe probleme. Pentru că dacă îți iubești țara, îți plătești și taxele. S-a spus că patriotismul uh, nu este atât de necesar, însă cred că este necesar, absolut necesar în aceste țări din Africa. Mulțumesc! E un moment deosebit pentru dumneavoastră. Trebuie să notăm cuvintele dumneavoastră, dar de fapt și de drept ați depășit minutul care vi s-a acordat. În fine, vă felicit pentru celelalte intervenții când ați reușit să păstrați minutul acordat. Foarte bine, trecem acum la raportul referitor la uh, programul de lucru al Comisiei 2011. Uh, valamennyien tudjuk, hogy a pénzügyi válság hatására számos Európa... Mulțumesc, domnule președinte. Noi traversăm acum o perioadă de criză financiară și, bineînțeles, situația este dificilă în foarte multe uh, țări. Uh, unele țări sunt acum pe cale de a-și revizui sistemul financiar, își revizuie sistemele de pensii și așa mai departe. Uh, Um, știm că există o dezbatere la nivel european în ceea ce privește fondurile pentru pensii. Pentru că um, grupurile politice cele mai mari din Parlamentul European sprijină programul de lucru al Comisiei pentru anul 2011. Și unul din punctele din programul de lucru al Comisiei subliniază faptul că acest pilon ar trebui să fie întărit. Țara mea, ieri, uh, Ungaria, ieri a făcut un pas suplimentar în această direcție și a adoptat o lege în acest scop a existat o dezbatere referitor la Cartea Albă și la Carte Verde, însă așteptăm cu nerăbdare propunerea concretă. Mulțumesc. Doamna, trecem acum la raportul doamnei Gal. Domnul Mastalca, un minut. Președinte, la noua arhitectură instituțională previstă... Domnule președinte, noua arhitectură instituțională, pliatul de la Lisabona, vorbește despre o garantare și respectare efectivă a drepturilor fundamentale ca o condiție minimă pentru uh, viața comunitară. Eu am votat pentru acest raport, însă trebuie la nivel european o politică efectivă în domeniul drepturilor omului și o abordare cât se poate de sistematică în acest sens astfel încât toți cei care se fac vinovați de încălcarea drepturilor omului să poată să fie trași la răspundere intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona a schimbat în mod radical contextul juridic uh, și abordarea drepturilor fundamentale având în vedere, deci, textele tratatului. O nouă abordare a fost pusă pe picioare și s-a vorbit și se vorbește despre drepturi economice, sociale și culturale și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Andinor, un minut. Eu Mulțumesc, domnule președinte. Eu am hotărât să votez în favoarea acestui raport și nu numai pentru că grupul meu parlamentar a hotărât această linie, ci pentru că sunt întru totul convins că este un raport cât se poate de important și de asemenea că este necesar tocmai în această perioadă în care există noi competențe pentru Parlamentul European să ne uh, asigurăm că lucrurile se schimbă. Și am văzut acest lucru în cazul bugetului, pentru că a fost primul uh, test pentru noi în ceea ce privește competențele sporite. Și cred că este necesar să găsim și un punct de vedere comun, care să fie comun tuturor statelor membre, astfel încât să putem ajunge la compromisuri, pentru că nu vrem să avem păreri scindate. Și uh, în ceea ce în ceea ce privește tratatul de la Lisabona și propunerile sale. De aceea îi mulțumesc doamnei Gal și susțin întru totul acest raport. Mulțumesc! Domnul Kalinowski, un minut. Domnul Stacula, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate aș dori să o felicit pe doamna Kinga Gal pentru raportul său extraordinar în ceea ce privește situația drepturilor omului în Uniunea Europeană. Este un raport deosebit de important, însă nu trebuie să pierdem din vedere că ne mai rămân foarte multe de făcut în sânul Uniunii Europene în acest sens. Din păcate, drepturile omului nu sunt întotdeauna respectate în practică. Și dacă e să ne gândim doar la comunitatea romă, care reprezintă un exemplu clar, Uh, despre modul în care nu se respectă drepturile fundamentale. Apoi, libertatea de uh, exprimare este de asemenea un subiect care pune problema. Noi am avut adinaur o ceremonie pentru acordarea premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Iată un exemplu important. Libertatea de exprimare este deosebit de importantă și știm că Noi trebuie să continuăm să luptăm pentru drepturile omului peste tot în Uniunea Europeană. Thank you, Mr. President. Mrs. Alfano. Doamna Alfano. Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Guvernul italian se face vinovat de încălcări uh, constante ale drepturilor omului și tratatul cu Libia este un exemplu în acest sens, precum și uh, botnița care este pusă presei în Italia, tot felul de practici antidemocratice uh, și uh, guvernul nici nu ia seama de opiniile Parlamentului, opoziția a spus în Italia Vă rog frumos, nu sunteți o marionetă a guvernului italian, spune doamna orator. Vorbim deci de încălcări clare ale drepturilor omului, uh, cumpărarea voturilor, corupție și am văzut ce s-a întâmplat cu Berlusconi în Parlament ieri, iar uh, Curtea de Justiție a pronunțat o hotărâre. Îmi pare rău, domnule președinte, nu pot să continui pentru că sunt bruiată. Vă rog să vă opriți, spune președintele, nu se cade să faceți așa ceva în Parlamentul European. Nu aveți cuvântul. Nu aveți cuvântul și vă rog să nu deranjați pe ceilalți vorbitori. Vă rog frumos, doamna Alfano, continuați. Vă mai dau 30 de secunde suplimentare. Microfon, doamna Alfano. Pe 9 decembrie, Parlamentul European a sărbătorit ziua împotriva corupției, iar ieri Parlamentul European a lansat uh, practic o legalizare crasă a corupției în Parlamentul italian. Doamna Alfano. Președintele, Președintele, este ultima dată când vă avertizez. Dacă vă mai ridicați și o mai întrerupeți pe doamna Alfano, o să vă rog să părăsiți camera. Este clar, vă rog să încetați. Doamna Alfano, ați terminat? Mai aveți nevoie de timp? Bun, foarte bine. Da. Dacă nu s-a auzit ce am spus, domnule președinte, o să încerc să repet, dacă nu, să știți că am terminat. Mulțumesc. No, Mrs. Pietikainen, if she's not here, yes, she's here. Doamna Pietikainen, dacă este în sală. Adoptarea tratatului de la Lisabona a reprezentat uh, un uh, pas înainte și s-au îmbunătățit uh, multe aspecte în ceea ce privește bună bunăstarea cetățenilor noștri. De aceea, de aceea trebuie să ne concentrăm asupra controlului observării, să ne asigurăm că drepturile fundamentale sunt respectate și asta în toate statele membre, iar pentru a atinge acest obiectiv trebuie ca fiecare persoană și instituție să facă eforturi pe această direcție pentru atingerea acestui obiectiv comun. Iar această directivă este un pas înainte pe această direcție. De aceea cred că este foarte bine să mergem uh, înainte, să facem pași importanti și să intervenim de fiecare dată atunci când drepturile fundamentale sunt încălcate. De asemenea, trebuie să uh, nu ne facem că nu vedem discriminarea. Domnul Clays, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident faptul că am votat împotriva acestui raport. În calitate de jurnalist flamand, mi se pare absolut inacceptabil ca naționalismul să fie pe același picior de egalitate cu discriminarea și cu xenofobia. Există proceduri de infracțiune care sunt lansate împotriva statelor membre, există anumite măsuri în cadrul politicilor naționale care sunt blocate până când Comisia va lua o decizie, dacă da sau nu va iniția o procedură ofici- oficială de infracțiune, ceea ce de fapt înseamnă că statele membre nu mai au libertatea de acțiune, ceea ce mi se pare absolut inacceptabil. O politică efectivă de uh, expulzarea uh, poate fi pe viitor blocată pur și simplu de Comisia Europeană. Și acest lucru uh, permite, deci, Comisiei să facă exact ceea ce îi place și permite să încalce, de fapt, să calce în picioare prerogativele statelor membre. Mulțumesc. Domnul Hannan, un minut. Domnule președinte, în Într-un apen, într-o anexă la 1984, George Orwell a scris practic un nou capitol în care vorbea despre libertate și cuvântul liber. E, practic, uh, libertatea intelectuală și uh, a dispărut din cauza modificării limbajului. Știm foarte bine ce soartă a căpătat cuvântul libertate și liber în viața noastră contemporană. Înainte vor, se vorbea despre libertatea de expresie, acum este vorba despre drepturi. Am dreptul să iau o alocație, am dreptul să fac și așa mai departe. Iar acest concept de drepturile omului s-a transformat și el, a devenit din garanție pentru drepturile omului uh, într-o uh, garanție de a face uh, ceva pentru toată lumea. De la libertatea pentru toți la libertate pentru cei care sunt mai diferență. Vă mulțumesc. Στην έκθεση Ζουβίν τώρα, Oratorul următor, trecem la raportul Juvan. per prima, ma de italiana nu posso... Îmi cer scuze, domnule președinte, îmi cer scuze pentru comportamentul meu anterior. Însă anumite comportamente pur și simplu nu pot fi acceptate. Și nu este în regulă faptul că colega își folosește timpul pentru a face asemenea intervenții și asemenea alocuțiuni. Pentru că Parlamentul European și-a acordat încrederea premierului nostru și noi trăim într-o democrație. De fapt, vreau să spun că eu am votat pentru raportul Juvan, Domnul Pirillo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, domnule președinte, eu sunt convins de importanța pe care o are publicitatea asupra consumatorului. E vorba de concurența între întreprinderi, dorința lor de a-și diversifica produsele pe care le oferă cetățenilor. Și e bine că Uniunea Europeană reușește să reglementeze mult mai sever un astfel de sector, un astfel de domeniu de activitate, fără de care acesta ar, ar lua o amploare prea mare. Apoi, mai există utilizarea noilor tehnologii. Din ce în ce mai mult, uh, cetățeanul furnizează date personale fără să-și dea seama care sunt consecințele unei astfel de, unei astfel de demers. Deci consider pozitiv rezultatul raportului lui colegului nostru uh, Juvan și consider absolut uh, important acest subiect, mai ales în ceea ce privește copiii și tinerii care nu-și dau seama întotdeauna că publicitatea este atât de agresivă. Mulțumesc, Pitikanen. Arvoisa puhemies, mainonta toimii... Domnule președinte, publicitatea este deseori folosită pentru a da informații consumatorilor pentru că aceștia să poată face, să facă alegeri ă, în cunoștință de cauză. Are propriile sale coduri etice, însă recent aceste practici au uh, suferit modificări și uneori și copiii sunt ținta publicității, de aceea Parlamentul trebuie să aibă un cuvânt de spus în acest sens. Pentru că trebuie să urmărim cu multă atenție evoluția acestei directive. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, publicitatea este un aspect foarte important al pieței noastre. Am votat în favoarea acestui raport uh, pentru că nu este propusă o nouă legislație, nici uh, control și limitare a internetului. Acest raport contribuie la creșterea conștientizării faptului că anumite practici trebuie combătute, pe de altă parte trebuie respectate uh, informațiile personale ale consumatorilor și datele lor personale. Și sper că și comunitatea de business își va asuma răspundere uh, astfel încât să se evite anumite practici eronate și care ar putea să fie intruzive. Apelez la oprirea uh, copiilor de a uh, avea acces la publicitate. Haideți să nu mai folosim Batman și Spider-Man pentru a face publicitate și a îi uh, prejudicia pe acești copii. Higgins, ia lepto. Domnul, raportul domnului Benson, domnul Higgins. Higgins, one... Higgins, un minut domnule președinte. salut acest raport am votat în favoarea lui. trebuie să subliniem faptul că eficiența energetică este un element important tocmai pentru a reduce consumul de energie pentru a atinge acea eficiență energetică pe care ne o dorim în uniunea europeană. Am discutat de multe ori despre uh, surse de energie regenerabile și așa mai departe. Dar mai există și o altă cale, și anume să nu uităm care este de fapt consumul nostru de electricitate. Și am votat în, în favoarea acestui raport pentru că acesta este foarte important. Doresc să-l felicit pe raportor. Mulțumesc, domnul Rode. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut aici o dovadă de incident interesant, colegii italieni. Săptămâna trecută multă lume s-a deplasat la Cancun, însă nu mare lucru s-a schimbat în lupta împotriva schimbărilor climatice. Astăzi, cu energie eficientă și cu votul în acest sens, am făcut ceva efectiv. Energia, eficiența energetică este cea mai bună metodă pentru a reduce emisiile de CO2. Măsurile luate la stat, în statele membre nu sunt suficiente și, practic, nu vom ajunge decât la 10% în loc de 20% în 2020 față de țintele propuse. Iată de ce trebuie obiective și ținte obligatorii. Raportul conține foarte multe soluții care apoi trebuie, bineînțeles, puse în aplicare. Vreau să mulțumesc domnului Benson și să-l felicit pentru că a făcut o treabă excelentă cu acest raport. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Domnul minut, vă rog. Uh, Sveikinu pranešėją Bensteną. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest uh, raport care este foarte important, mai ales în ceea ce privește eficiența energetică. Eu am votat în favoarea lui pentru că mi se pare că este important să nu votăm în baza motivelor și condițiilor economice, ci trebuie să ținem cont și de evenimentele de, ca, de la Cancun, unde s-au propus anumite soluții. De aceea trebuie să ne continuăm eforturile acasă, pentru că eficiența energetică este una dintre cele mai bune căi de a soluționa lucrurile, iar statele membre trebuie să elaboreze planuri naționale de acțiune în acest domeniu. Și, de asemenea, trebuie să se ofere un sprijin important, să se asigure finanțare și, în acest sens, avem nevoie de convenții între Comisia Europeană și statele membre. Este un subiect important pentru toate domeniile și pentru transporturi și pentru uh, construcția de locuințe. Acest document este, reprezintă o listă frumoasă a măsurilor care trebuie luate în favoarea economiei noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tacula! Mulțumesc, domnule președinte! Și eu, la rândul meu, am votat pentru acest raport care se ocupă de eficiența energetică. Noi, în Uniunea Europeană, ne angajăm să uh, evităm risipa de energie și să lansăm noi forme de consum energetic. Însă ar trebui ca toată lumea să respecte aceste ținte care au fost, uh, care au fost fixate. Bineînțeles, aceste ținte sunt foarte bune, însă va trebui să vedem cum în practică lumea le uh, aplică eficiența energetică nu trebuie să se limiteze doar la Uniunea Europeană, ci ar trebui să existe o abordare mai globală, la nivel mondial. Pentru că acolo ne găsim, uh, la acest nivel ne aflăm în concurență cu celelalte state. Deci trebuie să ne asigurăm că suntem în continuare competitivi, concurențiali și că nu vom pierde prin aceste măsuri uh, din concurență, din competitivitate. Ritengo că nu Doamna Alfano, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu cred că ar trebui să rămânem în urmă când vine vorba de provocările legate de climat. Trebuie să înțelegem că uh, există o legătură între consumul de energie și schimbările climatice și Europa trebuie să fie un pionier în acest sens. Noi modele, mai multă eficiență, folosirea mai bună a resurselor. Trebuie să decuplăm uh, consumul de energie de creșterea industrială și să promovăm uh, locuri de muncă în domeniul energetic. Energia, efici, uh, eficiența energetică, sporirea acesteia este absolut esențială din punct de vedere al mediului și al economiei și sper că Comisia va lua măsuri legate de aceste obiective obligatorii din Parlament. Mulțumesc, doamna Pietican, în un minut. Yes, uh, äänestin sitova ja kunnianhimoisemman linjan. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat în favoarea unui uh, proiect ambițios, a unei linii uh, care ne angajează în ceea ce privește acest program de lucru și sunt foarte mulțumită pentru faptul că Parlamentul are un asemenea aviz. Pentru că nu putem să luptăm împotriva schimbărilor climatice numai oferim stabilirea de obiective internaționale, ci avem nevoie de mijloace practice pentru a atinge aceste obiective. Și noi trebuie să îmbunătățim eficiența energetică și pentru a obține acest uh, obiectiv trebuie să avem uh, niște reguli comprehensive și clare și de asemenea să prevedem sancțiuni. Cred că acest program este un pas foarte bun pe această direcție. O uh, Mă aplaudați pe mine? întreabă domnul președinte. Sau într-adevăr doriți să vă evocați uh, un punct de ordine la explicațiile de vot, care ar fi un lucru extraordinar? Uh, domnule președinte, uh, cu adevărat, eu aplaud. Aplaud pentru că în același timp vreau să evoc un punct de ordine. V-aș ruga, domnule președinte, să luați măsuri referitor la tocmai ceea ce s-a întâmplat Aici avem o colegă care a jignit guvernul italian. Uh, Poate că acestei doamne nu îi place faptul că guvernul italian a reușit să obțină această moțiune de încredere. Însă mi se pare că astfel de declarații în Parlamentul European nu sunt deloc adecvate și dacă vreți să avem un uh, parlament demn, nu ar trebui să tolerați astfel de, de, de intervenții. Pentru că nu se poate pune sub semnul întrebării o decizie care a fost luată în mod unanim într-o țară, într-un stat membru. Mulțumesc, domnule. Uh, ceea ce dumneavoastră ați evocat nu este un punct de ordine. Deci, și v-am lăsat totuși să luați cuvântul. Vă amintesc că munca mea aici nu este să uh, fac cenzură față de ceea ce spun deputații, ci este să mă asigur că lucrurile și lucrările noastre se desfășoară în mod corect, că deputații nu se întrerup unii pe alții. Vă mulțumesc pentru înțelegere, pentru comentariul dumneavoastră, dar în momentul în care eu sunt așezat pe scaunul președinției, cer din partea deputaților să se respecte unii pe alții. Ceea ce se spune în această sală se spune într-un mod democratic, iar conținutul nu mă privește. Și acum are cuvântul domnul Kelly. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva elemente legate de schimbarea climatică. S-a pus mult accent pe energiile regenerabile, care sunt, bineînțeles, foarte importante, însă se pot face mai multe în ce privește eficiența energetică, de aceea aplaud acest raport, în special în ceea ce privește clădirile, clădirile publice, chiar această clădire în care ne găsim acum. Îmi pare rău, domnule președinte, însă se vorbește în spatele meu și nu pot să continui să spun ce aveam de spus. Bun. În ceea ce privește clădirile, spuneam, se pot face mult mai multe, în special clădirea Parlamentului, clădirea de aici, cea din, Parla, din Bruxelles și așa mai departe. Ne trebuie mai multă eficiență energetică la clădiri. Și ce privește modurile de transport. Uh, producătorii trebuie ca să facă în așa fel încât motoarele și mașinile să fie mai, mai uh, eficiente energetice. Uh, am uh, cunoștințe, de experiențe extraordinare în ceea ce privește uh, modul de transport pentru școli, autobuzele școlare. Este excelent pentru copii, pentru mediu, pentru toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult! Bun, am ajuns la sfârșitul explicațiilor de vot. Acum se suspendă ședința. Ne reîntâlnim la 3.